mai când este cazul. Dați-mi voie să salut o delegație din uh, Elveția, stimați colegi, dați-mi voie să-i urez bun venit uh, președintelui uh, uh, Parlamentului uh, elvețian și altor oficiali din Elveția. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus o serie de colegi din diferite comisii s-au întâlnit deja cu colegii noștri din Elveția, s-au discutat teme importante, cum ar fi viitorul relațiilor între Uniunea Europeană și Elveția. Ne bucurăm să putem continua acest dialog cu dumneavoastră. Bun venit în rândul nostru, vă mulțumim pentru vizită. Trecem acum la vot. Trecem la stocuri, la raportul domnului Grobacic, stocuri